Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la un text adoptat de Parlament. Conform regulii 231.4, aceste rectificări vor fi adoptate dacă în termen de 24 de ore de la anunțarea acestora un număr de deputați sau de membri care uh, ajung la limita de jos uh, Uh, nu cer solicitare la vot. Aceste rectificări sunt pe pagina plenarei de internet și